Trec la engleză și trecem la vot. The report by Mr. Gualtieri. Primul vot este raportul domnului Gualtieri, colectarea informației statistice de către Banca Centrală Europeană. Este un vot unic, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Cel de-al doilea vot de astăzi este raportul doamnei Swinburne al doamnei Swinburne, spune doamna președinte, cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni. Votăm mai întâi în bloc amendamentele de la 2 la 5, 8 până la 14. Cine este pentru? Mm. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm? Cred că a fost foarte clar. A fost foarte clar, spune doamna președinte. Amendamentul 6 pe două părți, prima parte, pentru. În regulă, spune doamna președinte, putem uh, verifica. E pentru prima dată când uh, prezid o sesiune de vot, deci uh, voi accepta această verificare. Trecem la um, cea de-a doua parte a um, amendamentului 1, vot electronic. Așadar, votul s-a deschis. Deci cea de-a doua parte a amendamentului 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 6 pe uh, două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Foarte clar se adoptă. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aici aș dori să verificăm. Se deschide votul electronic pentru amendamentul 7. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm uh, aici. Se deschide votul electronic. Votul s-a închis. Se adoptă, de asemenea. Acum uh, votăm uh, propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm uh, rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum, cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi este raportul uh, cu privire la conferința ONU privind schimbările climatice 2014 uh, de la Lima, Peru. Începem cu aliniatul 4 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm aici. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 14 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm aici. Cred că votul este strâns. Uh, votul electronic s-a deschis la alineatul 14, prima parte. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verific și aici. Din nou, uh, vot uh, electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem uh, la alineatul 16, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 16. Votăm textul uh, original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 24, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 26 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 29, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 33, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alinatul 35 pe trei părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cea de-a treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 36, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm. Uh, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul. Deci textul original devine caduc. Trecem la aliniatul 39, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Respins. Se corectează, doamna președinte. Asta doream să spun de la început. Aliniatul 41 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, de asemenea. Aneatul 43, amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Clar respins. Aneatul 51, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Alineatul 55, amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Clar respins. Alineatul 56, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Aneatul 57 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După uh, alineatul 60, amendamentul 12, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 60. 31, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Pare că se adoptă, dar vreau să verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votul electronic s-a închis. Clar, se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile. Asta ajută. Considerentul 1. Cine este pentru? Nu, e vorba de considerentul I, se colectează doamna președinte. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Uh, considerentul X. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm aici. Votul electronic s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Și ajungem uh, la uh, votul rezoluției în întregimea sa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Acum ajungem la explicațiile de vot și aș dori să îi rog pe colegii care nu doresc să-și explice votul să părăsească sala, astfel încât uh, să dăm atenție celor care doresc să intervină.